Der Präsident! Domnul președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, vă rog să luați loc. Ședința întrerută 19 ianuarie 2012 este astfel reluată. Procesul verbal din 19 ianuarie 2012 și textele adoptate se află în fața noastră. Există obiecții împotriva procesului verbal? Nu este cazul. Acesta este astfel adoptat.